Good afternoon, uh, everybody. Uh, welcome uh, in our... Bună ziua tuturor. Bine ați venit la această ședință de după amiază. Primul nostru punct de pe ordinea noastră pe zi este prezentarea uh, Comisiei și schimb de opinii cu privire la dosarul cu privire la înființarea unui portal unic digital pentru furnizarea de informații, uh, proceduri, asistență și servicii de soluționare a problemelor. În mai 2017, Comisia a publicat pachetul pentru respectarea obligațiilor, inclusiv o propunere pentru un portal digital unic. Comisia se așteaptă ca acesta să le faciliteze cetățenilor și întreprinderilor gestionarea hârtogăraiei online la diferite niveluri atunci când lucrează, muncesc sau uh, fac afaceri în alte state membre. Am solicitat comisiei să ne țină o prezentare la reuniunea noastră de astăzi, în primul rând referitor la evaluarea impactului, apoi uh, referitor la propunerea de regulament privind uh, portalul unic digital. Înainte să dau cuvântul uh, Comisiei Europene, aș dori să urez bun venit unui grup de vizitatori um, ai lui Nicola Danti. Este vorba de o delegație a a Asociației Europene a Asociației Europene pentru profesii legate de domeniul imobiliar și mai avem și uh, o delegație din partea Rozei uh, Tun. Uh, bun venit! Vreau să invit acum prezentarea, uh, comisia să își facă prezentarea. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia de a vă prezenta portalul unic uh, digital în fața Comisiei IMCO. Am să încerc să parcurg principalele elemente ale evaluării de impact, uh, după care am să vă prezint uh, capitolele principale din regulament. Însă, înainte să intru în aceste detalii, poate ar fi bine să încep prin Um, sursa acestei propuneri, de unde a venit, de ce ne-am hotărât că e nevoie să avem un astfel de portal digital unic. Aș dori să mă, să menționez aici apelurile stringente făcute de organizații patronale care au considerat că mediul actual pentru furnizarea de servicii transfrontaliere este destul de derutant și că, în ciuda eforturilor lor, nu venea în întâmpinarea nevoilor lor de a ști care sunt normele care se aplică în diferite state membre atunci când încerc să-și uh, exercite drepturile legate de piața unică. De asemenea, aș menționa și um, rezoluția din 2016 a Parlamentului European. Uh, dumneavoastră ați făcut apel la Comisie atunci să examineze jungla actuală legată de serviciile de asistență și procedurile aferente și uh, să încercăm să le raționalizăm pentru a fi mai ușor de găsit, uh, de accesat și de utilizat de către cetățeni și companii. De asemenea, statele membre, acum doi ani, 17 uh, state membre au trimis o scrisoare comisiei în care au solicitat un portal unic digital. Aș menționa aici și platforma Refit, care se apleacă asupra legislației existente a Uniunii Europene să vadă ce fel de îmbunătățiri ar fi de făcut uh, și această platformă a făcut apel la Comisie să facă ceva uh, în legătură cu peisajul ăsta legat de servicii de asistență și în sfârșit a fost și o consultare publică cu privire la cetățenia Uniunii Europene, care ne-a confirmat că nu e vorba doar de companii care ne cer să luăm măsuri, ci și cetățenii europeni cărora li se pare foarte greu să găsească uh, normele care se aplică atunci când uh, vor să fie activi într-un alt stat membru. Vedeți aici câteva uh, idei despre cât de gravă este situația. Eurochambra a făcut uh, un studiu în rândul la 600 de IMM-uri în 2015. Le-a întrebat uh, care considerau că sunt obstacolele principale uh, pe piața unică. Probabil că va aștepta să vină cu tot felul de probleme de fond legate de legislație, dar de fapt ce ne-au indicat a fost că obstacolul principal, în 83% la, la dintre cazuri, a fost uh, reprezentat de procedurile administrative complexe, apoi faptul că informațiile și normele și cerințele nu erau accesibile, de asemenea 81% s-au prâns că existau norme diferite la nivel național uh, când e vorba de produse și servicii. Și când le-am întrebat care ar fi posibilele soluții, principala propunere cu care au venit IMM-urile a fost să existe cel puțin un portal unic uh, digital prin care să aibă acces la toate aceste informații în referitoare la normele care se aplică în diferite state membre. De ce ne trebuie un portal digital unic? Când uh, am făcut uh, evaluarea de impact, am examinat diferitele rețele și sisteme create de-a lungul uh, ultimilor 10-15 ani. Iar concluzia noastră a fost că, în ciuda eforturilor făcute, încă există Um, carențe în ceea ce privește acoperirea normelor naționale. Am discutat acest lucru um, pentru că am văzut că există o abordare foarte sectorială, foarte fragmentată. Avem directiva um, privind serviciile, directiva privind calificările profesionale, apoi directiva privind produsele. Deci mai multe uh, acte legislative, dar tot sunt carențe Uh, în uh, procesul legislativ, pe care le resim cetățenii și companiile. Uh, apoi, o altă problemă este legată de calitatea informațiilor și a serviciilor de asistentă. Legislația actuală și abordările voluntare de până acum au dus la o treabă un pic um, fragmentată. Există um, unele bune practici care reprezintă modele pentru alții, dar în altele vedem că informațiile sunt prezentate într-o manieră pur și simplu de neînțeles pentru cetățeni și Uh, companii. Deci uh, foarte importante sunt uh, și se, cali, foarte importante și calitatea serviciilor. Încă o problemă pe care am constatat-o a fost faptul că, deși existau portale bune cu informații și servicii de asistență excelente, adesea cetățenii sau um, uh, companiile nu știu de existența acestora și le e foarte greu să le găsească. O altă problemă pe care am uh, constatat-o a fost legată de accesibilitatea uh, utilizatorilor transfrontalieri um, la informații și proceduri. Am uh, văzut că mm, poate că informațiile la nivel național sunt disponibile în limbile naționale, dar acestea nu sunt neapărat um, accesibile pentru utilizatorii transfrontalieri. Același lucru e valabil și în cazul procedurilor. De multe ori, statele membre au um, venit cu niște proceduri online foarte sofisticate, dar nu au ținut uh, cont suficient de nevoile utilizatorilor transfrontalieri, ceea ce a făcut ca aceste proceduri online să fie foarte greu de accesat sau deloc pentru utilizatorii transfrontalieri. Și încă o problemă pe care vrem să o rezolvăm este faptul că, în ciuda tuturor eforturilor noastre, tot nu avem o imagine de ansamblu uh, clară uh, um, uh, referitoare la obstacolele pe care le întâmpină cetățenii și companiile atunci când navighează pe piața unică. În evaluarea noastră de impact, am făcut o analiză a carențelor referitoare la informațiile online care sunt acum disponibile pe site-urile și portalurile naționale și uh, cu privire la cât de accesibile sunt aceste informații pentru utilizatorii transfrontalieri. Am uh, uh, folosit disponibilitatea informațiilor în engleză ca un fel de indicator. Dacă vă uitați la graficul acesta, vedeți cu albastru o linie care indică cât de disponibile sunt informațiile care considerăm noi că ar trebui să fie disponibile cetățenilor și companiilor în fiecare stat membru în parte. Vedeți acolo că um, disponibilitatea um, variază um, între 100% în Franța, Estonia și Luxemburg, care s-au descurcat excelent în punerea la dispoziție a informațiilor pe portalele lor naționale, până la cam 40% Apoi, dacă vă uitați la um, disponibilitatea acelor uh, informații în engleză, vedeți că discrepanțele sunt foarte mari. Ce fac statele membre pentru a-și informa proprii utilizatori și ce fac pentru ca aceeași, aceeași informație să fie disponibilă utilizatorilor transfrontalieri. Așa că ținta acestui portal unic ar fi ca aceste linii să se găsească amândouă la 100%, ca toate statele membre să acopere 100% din informațiile care considerăm noi că sunt necesare pentru cetățeni și pentru companii și toate informațiile să fie traduse în cel puțin o limbă suplimentară, astfel încât să fie accesibile, să fie accesibilă la nivel transfrontalier. Nu necesar uh, corespunzător. A doua examinare a carențelor a vizat procedurile online. Și aici am examinat toate statele membre, am avut uh, un eșantion de 20 de proceduri. Am vrut să vedem câte dintre acestea se oferau și online și câte dintre acestea, aceleași proceduri erau accesibile și utilizatorilor transfrontalieri și am constatat uh, din nou că există divergențe mari între statele membre. Um, la, în vârful listei sunt Suedia, Regatul Unit și Finlanda, cu peste 80% dintre proceduri care erau disponibile online. Apoi, la celălalt capăt, vedem un procentaj doar de 15% în Cipru, Grecia și Republica Cehă. Și, din nou, ne-am uitat la accesibilitatea pentru străini unde situația e foarte diversă. Uh, uneori e, e accesibilitate perfectă unde cele două linii se întâlnesc, dar în cazul altora există o divergență foarte mare. Am încercat așadar prin acest uh, portal să ne asigurăm că cele două linii chiar se suprapun. Iată și cel de-al treilea grafic care se referă la lacunele legate de digitalizarea a 13 proceduri esențiale. Uh, acestea uh, vor fi menționate în regulament. Uh, statele membre va trebui să le furnizeze online în totalitate. Vedeți din nou um, cele două linii pe care le-ați văzut și în cazul celorlalte analize. Unele sunt aproape complet furnizate online de către toată lumea, altele nu um, depășesc procentul de 20% și apoi din nou există o diferență mare între ceea ce se poate accesa de către utilizatorii naționali și de către cei um, străini. Acestea sunt problemele pe care vrem să le rezolvăm în cazul um, acestui uh, portal unic digital. Scopul acestuia este să ofere cetățenilor și uh, companiilor un acces online nediscriminatoriu la informații cu privire la normele europene și naționale, procedurile naționale pentru respectarea acestor norme și serviciile de asistență um, Um, europeană sau naționale și asta pentru a-i ajuta să-și exercite drepturile legate de piața unică. Ca să vizualizăm un pic um, conturul acestui um, portal, acesta va fi un proiect de colaborare între statele membre și Comisie. Atât uh, statele membre cât și Comisia uh, vor uh, acționa în temeiul competențelor lor pentru a se asigura că informațiile, procedurile și serviciile de asistență sunt disponibile online și că respectă o serie de criterii de calitate convenite de comun acord. Uh, lucru care se va întâmpla printr-o um, interfață pentru utilizatori, iar uh, ideea este ca utilizatorii să dispună de câteva instrumente pentru a da feedback uh, legate, legate um, acoperirea acestor servicii și de calitatea lor. Ce sperăm noi că va fi valoarea adăugată a acestui portal unic digital? Dacă um, comparăm uh, abordarea pe care am uh, menționat-o în propunerea noastră legată de um, uh, acte europene obligatorii și neobligatorii, portalul își propune să um, aibă o abordare transversală, să ne îndepărtăm de o abordare în care privim fiecare sector separat și venim cu idei oarecum diferite pentru produse față de servicii și care nu prea țin cont de mm, utilizator ca punct de plecare. Deci, acest portal ar trebui să fie concentrat pe utilizator. Vrem să acoperim nevoile mm, cetățenilor și companiilor, neapărat ce e ușor pentru administrații să furnizeze. Vrem să existe um, um, o povară asupra administrațiilor mai degrabă decât asupra utilizatorilor. De asemenea, vrem să ne asigurăm că acest portal asigură și o Mm, să nu existe suprapuneri și că elimină câteva dintre procedurile paralele care s-au creat de-a lungul anilor. De asemenea, vrem să um, completăm carențele legate de calitate, de informațiile online, să fie mai ușor de găsit și să um, profităm cât se poate de mult de aceste proceduri esențiale care sunt folosite cel mai mult în situațiile transfrontaliere, să fie perfect uh, disponibile online și să ne asigurăm că există un acces uh, transfrontalier. Care este temeiul juridic pentru portalul unic digital? În propunere veți vedea că am inclus trei temeiuri juridice. Asta pentru că am considerat că uh, articolul 114 uh, 21.2 uh, facilitează um, uh, libera circulație cetățenilor. Articolul 48 acoperă um, procedurile legate de securitatea socială, iar articolul 114.1 ar trebui să acopere informațiile și cerințele sau procedurile care nu sunt acoperite de celelalte două. Deci e vorba de un articol care se referă la piața unică. Încă o chestiune care se regăsește în valoarea de impact este modalitatea în care uh, acest portal respectă subsidiaritatea. Dacă vă uitați la modul cum am um, structurat propunerea, veți vedea că uh, am țintit doar obstacole administrative în uh, calea pieței unice. Lăsăm uh, statelor membre o libertate de plină să-și uh, gestioneze propria arhitectura informațiilor și să-și structureze propriile mm, proceduri naționale. Noi cerem doar ca acestea să fie oferite online nu stipulăm niciun fel de cerințe de fond cu privire la modul în care aceste proceduri ar trebui să fie alcătuite. De asemenea, statele membre sunt perfect libere să hotărască care este cea mai bună soluție IT pentru um, structura lor de e-guvernare. Cât despre um, proporționalitatea acestei propuneri, portalul unic digital se bazează pe portalurile uh, de internet naționale și ale Uniunii Europene. Nu vrem să uh, o luăm de la capăt, să reinventăm uh, roata sau să mai uh, facem odată o muncă deja făcută. Nu propunem niciun fel de mm, armonizare a procedurilor sau o uh, arhitectură de informatică uh, comună, cerem doar um, uh, digitalizarea experienței utilizatorului, adică partea de front office, de servicii la ghișeu, să spunem. Uh, statele membre hotărăște ce fac în back office. Uh, de asemenea, vom permite utilizatorilor să influențeze calitatea și uh, extinderea acestui portal, pentru că vrem să ne asigurăm că ne concentrăm eforturile pe ceea ce au nevoie cu adevărat și că nu risipim timp pe lucruri care nu sunt uh, cerute cu adevărat de către cetățeni și companii. Cum acest uh, portal va fi online, ne trebuie o serie de instrumente tehnice care să ne ajute să îl facem să funcționeze. Și, în primul rând, de bază este un um, motor de căutare care um, face acces către un um, registru de legături, de linkuri nu vom uh, face un portal nou, ci un motor de căutare care va face să fie ușor să se găsească informațiile, indiferent unde sunt acestea, la nivel european sau național. De asemenea, vrem să existe un um, uh, serviciu de găsire a serviciilor de asistență, pentru că am văzut că cetățenilor e greu să le găsească, vrem să îi îndrumăm în direcția cea bună. Apoi uh, vom avea două instrumente de feedback al utilizatorilor. Unul uh, va privi calitatea serviciilor din portal și încă unul referitor la raportarea obstacolelor în calea pieței unice. Va fi o soluție unică, tehnică, pentru a permite o implementare uh, pe principiul o singură dată, once only, în uh, toate statele membre pentru un număr uh, limitat de proceduri și vrem de asemenea să folosim uh, sistemul de informații pe piața internă, IMI, um, pentru a permite um, autorităților să verifice faptul că um, probele justificative care le, le sunt trimise în format electronic sunt autentice. Iată încă un diapozitiv care permite să vedeți cum arată portalul din perspectiva utilizatorului. Ce vom adăuga la peisajul actual de portaluri uh, de internet este partea din uh, sus stânga. Și e vorba doar de, de pagina de pornire care uh, va avea o facilitate de căutare mult îmbunătățită și o navigare semantică. Uh, tematică. Uh, va fi disponibilă în toate uh, limbile Uniunii Europene și va permite o navigare prin portalul existent al Uniunii Europene și mm, ar putea să facă trimite și la portalurile naționale sau serviciile de asistență de la nivel național. Așadar, utilizatorul va avea acces direct ori la informațiile mm, disponibile pe portalul EU sau informațiile traduse într-o limbă suplimentară pe portalurile naționale. Haideți să vă prezint pe scurt uh, diferitele capitole ale propunerii de regulament. First of all, what are the main requirements that the single... În primul rând, care sunt uh, cerințele principale ale acestui portal unic în ceea ce privește informația? În primul rând, se va stabili o acoperire minimă a informării um, Lista domeniilor acoperite este prevăzută în anexa 1 a propunerii. Lista se bazează pe Europortalul actual, se bazează pe mulți ani de uh, experiență, pe reacțiile pe care le-am primit uh, de la cetățeni uh, și suntem încrezător că acoperă toate, nevoi, toate nevoile utilizatorilor. Apoi am stabilit criterii pentru prezentarea informației la nivel uh, național și uh, european, în articolele 7, 8 și 9. Vom cere apoi statelor membre să ofere linkuri către informație pentru motorul de căutare, astfel încât uh, motorul de căutare să știe unde să găsească informațiile care acoperă subiectele listate în anexă. După cum am spus, statele membre vor oferi informații privind regulile naționale în uh, limba națională și cel puțin încă o limbă în plus. Și de asemenea, uh, la nivel european, informațiile vor fi oferite în toate limbile uh, europene. Care sunt cerințele în ceea ce privește procedurile? În primul rând, vrem să ne asigurăm că procedurile care sunt deja online în statele membre vor fi nediscriminatorii și vor um, acorda acces uh, transfrontalier tuturor utilizatorilor. Este ceva ce constituie în continuare o problemă și este și un obstacol în calea pieței unice, dacă nu se pot, poate face apel la aceste proceduri naționale de către utilizatori transfrontalieri. De asemenea, solicităm uh, statelor membre să uh, furnizeze front office-ul a 13 proceduri cele mai utilizate online. Deci un ghișeu online. De asemenea, statele membre trebuie să ofere informații privind procedurile online. Deci, uh, și atunci când procedura nu este online, trebuie să existe informații despre uh, ce documente trebuie depuse, cu, care este procedura, care este scopul ei și așa mai departe, chiar dacă procedura rămâne în afara internetului. Am inclus o prevedere care oferă o bază pentru Um, a depune informațiile o singură dată, conform principiului once only. Deci informațiile sau documentele sunt depuse odată și sunt folosite de-a lungul întregii proceduri. Funcționează bine în anumite state membre, dar la nivel transfrontalier încă nu este posibil. Acest uh, regulament pentru prima dată va oferi temeiul juridic pentru a face exact asta. Apoi, prevederea finală în ceea ce privește procedurile se referă la respectarea termenelor um, indicate. Cerem autorităților competente să respecte termenele și dacă există o întârziere, trebuie să uh, ofere o justificare utilizatorilor. Cerințe în ceea ce privește serviciile de asistență. Abordarea aici este oarecum diferită față de uh, abordarea în ceea ce privește informația. În ceea ce privește serviciile de asistență, încercăm să ne asigurăm că toate sistemele, toate serviciile de asistență create pe baza legislației obligatorii europene, deci ghișeul unic, puncte de contact pentru produs, pentru construcții, rețeaua EURES, trebuie să fie incluse în regulamentul privind portalul uh, unic digital. Iar toate serviciile care au fost create pe baza unor uh, acorduri neobligatorii, cum ar fi Solvit, ar trebui să aibă un opt-in uh, pentru a fi incluse în această rețea. Deci să nu uh, confundăm cele care au un caracter obligatoriu cu cele um, pentru care există alte acorduri. Însă pentru utilizator lucrurile vor fi la fel. Toate serviciile care ar opta să facă parte uh, din acest portal trebuie să respecte aceleași criterii. În ceea ce privește serviciile de asistență, am dorit să colectăm într-un mod mai sistematic statisticile privind cazurile și um, uh, interogările pe care le primesc, pentru că am vrea să avem o imagine mai clară a problemelor cu care se confruntă cetățenii pe piața um, și utilizatorii pe piața unică. Și nu în ultimul rând, uh, propunem uh, uh, să se creeze un Um, motor de căutare pentru serviciul de asistență potrivit, astfel încât utilizatorul să găsească mult mai ușor cui trebuie să se adreseze. Cum va fi gestionat acest portal? Este important să existe aranjamente foarte clare de cum vor funcționa lucrurile, pentru că trebuie să facem lucrurile în mod diferit față de până acum, pentru a avea o abordare cât mai operațională. În primul rând, considerăm că statele membre trebuie să numească un coordonator național cu sarcini specifice pentru acest, acest portal. Acest coordonator se, se întâlnește cu Comisia în, într-un grup de coordonare care are uh, sarcini foarte clar uh, definite în articolul 26 trebuie prevăzute și cooperări cu um, alte foruri pentru a se crea uh, sinergii. De exemplu, dacă ne gândim la promovare. Propunem să existe un sistem care să ne permită să se facă uh, monitorizarea comună a calității pe baza feedback-ului și statisticilor uh, utilizatorilor. Este un instrument, deci, mult mai bun de a Uh, identifica instrumentele care nu respectă cerințele de calitate și uh, pentru a le împinge în direcția corectă. De asemenea, vrem să ne asigurăm că activitățile de promovare sunt bine coordonate și nu în ultimul rând, și asta nu este menționat în regulament, ci de partea Comisiei, dorim să creăm o structură de coordonare internă pentru a ne asigura că uh, și noi suntem suficient de bine coordonați pentru ca lucrurile să meargă bine. Cum vor fi sprijinite statele membre în implementarea acestui portal unic digital? În primul rând există acest grup de coordonare care poate oferi sprijin, bune practice, idei, bune practici, idei Vom avea reuniuni în mod uh, regulat pentru a decide împreună care sunt următoarele etape. Bugetul european va oferi sprijin financiar pentru traducerea informațiilor și a um, procedurilor, iar bugetul european va sprijini de asemenea dezvoltarea instrumentelor IT comune. Va exista uh, sprijin financiar pentru proceduri online uh, pentru majoritatea fonduri, eh, țărilor europene eh, prin fondurile structurale, deci prin eh, e-government. Care este calendarul prevăzut? Sperăm că cu ajutorul Parlamentului putem ca regulamentul să fie adoptat cândva în 2018. După aceasta, după adoptare, am începe să ne uităm la adoptarea actelor delegate și de implementare necesare pentru um, lansarea lucrărilor. Dezvoltarea instrumentelor IT ar începe imediat după ce ar fi adoptat uh, regulamentul. Statele membre apoi ar trebui să înceapă să restructureze uh, site-urile, să lucreze la traduceri, să Um, înceapă să pună proceduri online, iar dacă lucrurile merg bine, am putea lansa o versiune beta um, cândva pe la uh, finalul lui 2019, iar apoi, conform propunerii, lansarea portalului ca atare ar fi prevăzută în 2020. Câteva slide-uri finale în ceea ce privește costurile inițiale Uh, deci investiția inițială. Uh, în evaluarea de impact puteți vedea cum au fost calculate acestea. În orice caz am calculat costul maxim pentru statele membre, cifră bazată pe uh, statele membre cu cele mai puține proceduri online, deci care vor avea cel mai mult de lucru, 6,6 milioane de euro. Deci acesta ar fi costul inițial pentru comisie, uh, investiția uh, inițială va fi 48 milioane, deci totalul pentru 28 de state membre și comisie ar fi 109 milioane de euro. Apoi, dacă ne uităm la costurile anuale de uh, rulare pentru și la beneficiile acestui portal unic, costurile anuale pentru toate statele membre împreună ar fi de 5,9 milioane de euro în estimarea noastră și pentru comisie 2,2 milioane de euro. Dacă ne uităm la beneficii, însă ne așteptăm ca cetățenii să economisească 855.000 de ore pe an, pentru că va fi mult mai ușor să primească informații și să aibă acces la proceduri. Iar pentru întreprinderi, Uh, economiile estimate vor fi și mai mari, undeva între 11 și 55 de miliarde de euro pe an. În general, deci, considerăm că abordarea este una ambițioasă și va necesita investiții semnificative atât din partea statelor membre cât și din partea Comisiei, însă dacă comparăm cu nevoile cetățenilor și întreprinderilor, după părerea noastră, merită și încă foarte mult. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte, pentru această prezentare. Aș vrea acum să dau cuvântul raportoarei noastre, Marlene Miții. The Commission for a very, very exhaustive um, presentation. Mulțumesc, mulțumesc uh, pentru această prezentare mm, foarte detaliată. După cum s-a prezentat, propunerea Comisiei dorește stabila, stabilirea unui punct de acces unic online și uh, se dorește asigurarea accesului la servicii online cetățenilor și companiilor. Trăim într-o lume digitală în care internetul și tehnologiile digitale transformă modul în care trăim, muncim, facem afaceri și călătorim. Informația a devenit cât se poate de importantă. Am discutat această propunere, propunere ieri la grupul de lucru digital al INCO și aș vrea să subliniez că unul dintre mesajele uh, ce a reieșit în urma reuniunii a fost că acest instrument nu trebuie să fie numai încă un punct digital de contact. Ar trebui să fie punctul de contact ar trebui să se uh, regăsească aici toate punctele de contact și instrumentele de informare. Oamenii ar trebui să aibă la dispoziție un instrument uh, care să le permită să aibă informații de calitate actualizate la nivel european și național. În general, deci, sprijin propunerea Comisiei și abordarea din evaluările de impact și faptul că au ales acest instrument ca, un, ca o facilitare pentru cetățeni și întreprinderi. Evaluarea de impact uh, explică foarte bine care sunt problemele și folosește foarte multă, multe cercetări și date. Ar fi fost util dacă această evaluare de impact ar fi fost mai clară în ceea ce privește obiectivele inițiativei, pentru că nu este întotdeauna evident care parte interesată favorizează care opțiune. Nu am foarte multe uh, comentarii în ceea ce privește ideea de a oferi informații cetățenilor și întreprinderilor, cu excepția faptului că trebuie să fie aceste informații uh, împărțite pe categorii și trebuie să existe legături între serviciile complementare. Deci, informația trebuie să și în plus, informația trebuie să fie disponibilă în încă o limbă uh, străină. Articolul privind accesul uh, la proceduri cred că va fi cel mai puternic dezbătut, însă aș dori să spun de la bun început care este părerea mea. Eu sprijin propunerea Comisiei că acest instrument ar trebui să ofere acces la proceduri naționale online, însă statele membre trebuie să rămână în continuare stăpâne pe procedurile care trebuie oferite online. Avem o listă de proceduri naționale foarte importante, acordarea de certificate de naștere, de cărți de identitate, înregistrarea în sistemul social, recunoașterea diplomelor uh, și așa mai departe. Sunt de acord că administrațiile publice trebuie să furnizeze aceste proceduri și să le uh, treacă în uh, domeniul digital. S-ar putea include posibilitatea ca statele membre sau Comisia să poată uh, adapta lista din anexa 2. Însă nu aș vrea ca această, acest regulament să fie folosit pentru a armoniza aceste uh, proceduri la nivel european uh, pe ușa din dos, pentru că acest lucru nici măcar nu se discută în Uniunea Europeană în momentul de față. Acest lucru se poate face, dar într-un cu totul alt context. Ideea pentru acest instrument este să se creeze un mecanism care să uh, lege între ele toate serviciile și procedurile, oferind acces cetățenilor în încă o limbă străină și nu să se armonizeze dreptul comercial, pentru că altfel ne depășim competențele și domeniul de aplicare al uh, acestui regulament. Comisia în evaluarea sa de impact a prevăzut 20 de proceduri, 10 pentru cetățeni, 10 pentru întreprinderi, complet online. Însă propunerea de regulament prevede numai 13 în anexa 2 în uh, propunerea din articolul 5.2. Propunerile la care s-a renunțat, uh, um, propunerile la care s-a renunțat uh, țin de, chesti- de chestiuni fiscale, dar și recunoașterea calificărilor. Aș vrea să știu de ce au fost eliminate aceste proceduri Uh, din partea Comisiei. Poate ne poate spune Comisia ceva mai mult despre asta. Încă un subiect care va fi important este limba suplimentară ce va trebui oferită de către administrație în ceea ce privește informația, dar și procedurile, precum și uh, schimbul de documente și de probe, ce trebuie să aibă loc și el într-o limbă suplimentară. Încă un element foarte important, principiul once only o singură dată. Am unele îngrijorări asupra efectul acestui principiu în ceea ce privește protecția datelor uh, cu caracter personale. Propunerea nu oferă un temei juridic pentru utilizarea sistemului tehnic pentru a face schimb de informații pentru obiective altele precum sunt uh, altele decât cele menționate în directivă uh, sau uh, cele menționate în legislația aplicabilă națională sau europeană. Obiectivul nu este să se uh, restricționeze principiul limitării uh, um, în funcție de scop în ceea ce privește accesul la date. În ceea ce privește amendamentele la regulamentul IEMI, considerăm că ar trebui să se facă și o referire la uh, Regulamentul General privind protecția datelor. Aștept uh, câteva răspunsuri din partea Comisiei, dar și intervențiile colegilor. Mulțumesc! Mulțumim! Acum trecem la raportorii din umbră. Doamna Rozatun din partea PP. Otmar Otmar Caras e raportorul din umbra al PP-ului. Mi-a pregătit un text pe care vi-l voi citi. în limba polonă, de altfel, pentru a se asigura că mă voi descurca cu cititul. Deci voi citi în limba polonă. Deci, spune colegul Otmar Caras. Salutăm propunerea Comisiei de stabilirea unui portal unic digital. Sperăm că această inițiativă să fie acceptată și salutată de majoritatea membrilor comisiei noastre, deoarece Parlamentul European deja a adoptat un raport uh, prin care se cerea um, uh, o piață unică digitală și în acest raport existau și anume și ideile legate de o propunere legislativă în acest sens. Propunerea despre care discutăm astăzi este realistă, echilibrată și sunt convins că accesul la procedurile oficiale via acest portal unic le va ușura viața atât cetățenilor cât și uh, întreprinderilor. Aș avea trei aspecte de menționat. În primul rând, de la reuniunea de ieri a grupului de lucru cu privire la piața unică digitală, știm că uh, Există deja o serie de portaluri specifice de acest tip care sunt uh, foarte puțin cunoscute, din păcate. De aceea cred că ar trebui să existe obligația de a include aceste portaluri și servicii de către comisie în uh, procesul de revizuire a acestui regulament. Și practic în portalul unic care va fi creat. La reuniunea de ieri am înțeles că asta intenționează să facă comisia, însă propunerea nu pare să fie suficient de clară în această privință, deci poate că ar trebui reformulat textul. În al doilea rând, principala răspundere pentru Punerea în aplicare a acestui regulament uh, revine Comisiei și revine și statelor membre sub uh, planul de acțiune coordonat. Presupun că din motive practice rolul Parlamentului European e limitat într-o oarecare măsură, însă cred totuși că Parlamentul European ar trebui să aibă un cuvânt mai important de spus, mai ales în ceea ce privește promovarea portalului unic uh, digital. Și în al treilea rând, anexele la propunere sunt uh, elemente esențiale pentru a înțelege ce domenii vizează această propunere, să vedem ce proceduri dorește să pună Comisia la dispoziție în cadrul acelui regulament. Uh, deci pentru acestea e nevoie de anexe. Prin altele delegate, aceste anexe ar putea fi modificate mult mai rapid decât dacă am avea procedura legislativă ordinară. Comisia intenționează să evalueze acest portal unic digital în mod regulat, iar prin uh, actele delegate s-ar putea modifica anexele în funcție de uh, nevoile utilizatorilor. Sunt sigur că putem să-i uh, conferim uh, Comisiei competențele pentru a, anexa acest, pentru a modifica aceste anexe. Nu cred că va fi o problemă, deci sper să colaborăm cât mai bine pentru a avea o poziție puternică a Parlamentului European, mai ales în fața Consiliului. Mulțumesc! Acesta a fost mesajul pe care m-a rugat să vi-l citesc, domnul Caras. Aș putea să adaug și eu ceva din partea mea, doar ce trebuie să plec. Jumătate de minut. Le mulțumesc celor care au venit ieri la acest grup de lucru și profit de ocazie pentru a vă invita la lucrările acestui grup de lucru cu privire la piața unică digitală, grup care se va întâlni regulat. discutat cu doamna Gruber despre faptul că nu există suficiente informații. Doctorul Charlotte Iuc spunea că de cei 5 ani de când există un portal al comisiei, 91% din cetățeni nu știu că există acest serviciu cu informații. Deci sper că data asta lucrurile să se desfășoare altfel. Deși prezentarea dumneavoastră a fost uh, ambițioasă, mă îngrijorează suprapunerile, dubloanele. De ce din nou avem un portal unic digital. Avem Avem deja portalul For Europe. E un Your Europe e un portal foarte bun, însă din păcate nu e prea bine cunoscut. Poate că ar trebui să-l promovăm mai bine. Și ultimul comentariu. Spuneați că veți lua legătura cu coordonatorii naționali în fiecare stat membru. Deja am, au discutat cu acești coordonatori naționali pentru portalul Yo Europe. Erau funcționari de la Ministerele de Economie. Deci nu faceți același lucru de două ori, vă rog. Trebuie să plec, să mă îngrijorează că ca, că peste 5 ani s-ar putea să ne întâlnim din nou, să discutăm despre un punct unic de legătură, un nou uh, portal unic uh, digital. Deci de aceea vă rog acum să ne spuneți exact ce există și ce poate funcționa. Mulțumim! Uh, thank you, Madam Chair. N-am un baric pentru cere. Doar am un baric. Mulțumesc, Comisiei pentru prezentarea de astăzi și pentru posibilitatea de a avea acest prim schimb de opinii. ECR sprijină ideea unui portal unic european. Știm că întreprinderile și cetățenii uh, au dificultăți uneori în a se descurca prin hățișul birocratic transfrontalier în Uniunea Europeană da, e greu să n-ar trebui să fie atât de greu, dat fiindcă aveam o piață unică. Trebuie simplificat accesul la piața unică, de exemplu, pentru activitatea armonizare tehnică, inclusiv pentru directiva servicii sau pentru achizițiile publice. Trebuie să înlăturăm obstacolul de pe piață și în același timp și obstacole de natură administrativă care împiedică multe companii să funcționeze mm, și în alte țări. Putem crea șanse. Însă, dacă lipsesc informațiile pentru a crea cele șanse din cauza unor costuri administrative crescute sau din cauza complicațiilor administrative, nu facem nimic. Uh, de asemenea, pentru ca cetățenii să-și dea seama care sunt beneficiile aduse de libertatea de mișcare, de circulație, ar trebui să aveți mm, aceste informații bine integrate în fiecare stat. Există multe informații pe care ar putea să le oferim mult mai simplu, într-un mod digitalizat, într-un singur portal. ECR-ul consideră că acest portal unic uh, digital oferă mari uh, Um, șanse. Principiul o singură dată, once only, va fi foarte util. Dacă le vom permite cetățenilor să nu completeze de mai multe ori aceleași formulare, le-am ușurat foarte mult viața. Le vom economisi multe ore. Să nu e vorba doar de procedurile administrative, nu doar din punctul ăsta de vedere va fi important, ci și pentru că avem un sistem de generație a doua. Unul din principalele beneficii aduse de instrumentele online e că sunt ușor de adaptat. Înțelegem că există probleme legate de conectivitate, însă nu trebuie să, la, să ratăm șansa de a lega, de a conecta sistemele între ele. Aceste simplificări sunt esențiale și sistemele IT ar trebui să ajute modul de interacționare între diferite administrații și țări. ECR are însă și o întrebare, are o problemă. Noi credem că ar trebui să se uh, se spune că se dorește o traducere automată într-o altă limbă europeană. E bine, asta ar putea să fie util în anumite situații, nu tot timpul. Noi credem că nu e o abordare necesară. Cred că putem avea un sistem corect pentru utilizator fără aceste cerințe lingvistice suplimentare. Așteptăm să colaborăm pe marginea acestei propuneri uh, și așteptăm de asemenea propunerea doamnei raportoare Miții. Vă mulțumim, Caia Calas, din partea grupului Alte. Mulțumesc pentru prezentare. Deja am avut ocazia să vorbim despre asta la grupul de lucru de ieri. Cel mai important a fost uh, acel slide care ne arăta că principalul obstacol pe care îl consideră cetățenii și companiile e reprezentat de procedurile administrative complexe. Deci acestea sunt problema, nu neapărat accesul la informații. Aceste proceduri, în același timp, trebuie digitalizate de la uh, început la sfârșit trebuie să încep procedura online și să o închei online, nu să o faci online în proporție de doar 70%, după care să te duci într-un birou să semnezi niște hârtii. Și asta mă duce gândul la instrumentele necesare pentru a face această procedură. Pentru asta e nevoie de identități digitale și știm că toate statele membre au aceste identități digitale. Deci dacă vorbim despre proceduri transfrontaliere, atunci cum putem să oferim aceste servicii cetățenilor din alte state membre dacă nu ai instrumentul pentru a identifica punct de vedere digital. Și bineînțeles că avem și regulamentul cu privire la identitățile electronice, însă nu toate statele uh, au aceste identități. Și multe state nu sunt un exemplu în acest domeniu. Nu poți să-ți folosești identitatea uh, digitală care e mai sigură, mai criptată decât uh, uh, cea pe care ți oferă Parlamentul aici. De ce nu pot să-mi folosesc deja această identitate digitală pe care o am? Ar trebui să le cerem statelor membre să țină cont de asta și instituțiile europene ar trebui de asemenea să fie un model. Referitor la procedură, de ce e lăsată bine afară procedura fiscală? Întreba raportoarea. Da, și mie mi se pare intesta, interesant. De fiecare dată când vorbim cu companiile sau cu IMM-urile, ne spun că principalul motiv pentru care nu au vânzări eh, transfrontaliere e legat de TVA. Nu spun că ar trebui să avem aceleași impozite peste tot, însă să avem o platformă unde poți să mergi și să îți eh, Uh, faci toate procedurile să plătești uh, taxele către uh, entitatea care le percepe. Deci nu ar trebui să lăsăm aspectele fiscale pe din afară. Mă bucur să aud că e important principiul o singură dată. Doar o singură dată. Și raportoare care are ezitări în acest sens, Asta am înțeles din discursul dumneavoastră. Noi nu creăm aici o bază de date enorme cu toate informațiile. Bineînțeles, toate cerințele cu privire la protecția datelor trebuie să existe, însă dacă oferi aceste date unei baze de date și baze de date comunică între ele, asta nu înseamnă că în mod automat totul merge la toată lumea. Însă această bază de date care ne cere informații, de exemplu, despre o anumită persoană, trebuie să aibă un temei juridic pentru a obține acele informații în conformitate cu regulile de protejare a intimității și, în ultimul rând, când uh, elaborăm un astfel de portal, ar trebui să vedem lucrurile din perspectiva cetățenilor, nu cea a comisiei sau administrației. Trebuie să înțelegem frustrarea pe care o simt cetățenii care merg online, nu găsesc informații, nu găsesc ce caută, sunt diferite portaluri, trebuie să dai click de nu știu câte ori pentru a ajunge acolo unde îți dorești. Deci să nu vedem lucrurile dintr-o perspectivă care ne convine nouă. Acest portal unic digital trebuie să fie ușor de folosit și preluat de cetățeni. Deci experiența clienților, a utilizatorilor contează cel mai mult în acest exercițiu. Mulțumim, Giulia Redat, pentru versi. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, am pus valoare acestei propuneri e că uh, statelor membre li se cere să uh, facă disponibile anumite proceduri online. E vorba de oamenii de zi cu zi care uh, când se mută dintr-o țară în alta sau când trebuie să-și înregistreze noua adresă, pierd o groază de timp cu toate aceste proceduri. Dreptul de a te înscrie la universitate, de a-ți transfera pensia, deci se pot face multe îmbunătățiri în domeniu. Asta e principalul, ăsta e miezul propunerii și aici trebuie să fim uh, ambițioși. Și are dreptate raportoarea, trebuie revizită procedura inclusă în evaluarea de impact, care n-a mai fost inclusă aici. Ieri am avut o discuție foarte interesantă la grupul de lucru. Comisia ne spuneau că se gândeau la folosirea de diferite temeiuri juridice și pentru impozitare. Asta nu e ceva ce se aplică procedurilor la care se referă raportarea, cum ar fi înscrierea la universitate. Cred însă că există și diferențe între aceste proceduri care ar trebui să fie uh, digitalizate. Unele pot uh, necesita și prezența fizică a un dat a persoanelor, de exemplu, obținerea unui nou pașaport. Dacă pentru pașaportul respectiv e nevoie de informații biometrice, ai nevoie de prezența persoanei respective, cel puțin când pașaportul este emis pentru prima oară. Și modul în care propunerea uh, abordează acest lucru e printr-o excepție generală. Dacă o persoană trebuie neapărat să se prezinte fizic, acest lucru se poate face. Asta lasă prea multă marjă de interpretare statelor membre și poate că ar fi mai bine să se diferențieze între procedurile pentru care e necesară prezența fizică, pentru care se pot face mm, excepții și pentru care nu. Referitor mm, acum la mm, furnizarea de informații. Se vorbește despre un portal unic cu informații despre căsătorii, despre alocațiile uh, pentru copii. Și, într-adevăr, informațiile sunt un pas important, însă doar informațiile nu soluționează problema legată de faptul că procedura e foarte uh, greu de înțeles și diferită de la o țară la alta. Și înțeleg că această propunere nu poate soluționa toate problemele, însă ar trebui să fim ambițioși și să continuăm uh, eforturile noastre pentru a ne asigura că astfel de chestiuni legate de viața de familie pot fi uh, soluționate mult mai ușor de la o țară la alta. Ceea ce n-am înțeles pe deplin și la care se referea și colega Tun, care e legătura între ah, acest portal care există și acest punct unic de acces? Dacă am înțeles bine ieri ce spunea comisia, e vorba mult de infrastructura tehnică sau ar fi interesant să ni se explice mai mult. Dacă se creează un nou portal pe lângă cel pe care îl avem deja sau infrastructura existentă deja uh, la acest portal va permite afișarea tuturor acestor informații suplimentare. Trebuie să plec, nu voi putea asculta răspunsurile, însă o să ascult înregistrarea mai târziu și cred că putem lucra constructiv pe marginea acestei propuneri care va da roade nu doar pentru întreprinderi, ci și pentru cetățenii care se mută de multe ori între țările UE. Ceilalți raportori din umbră nu sunt aici, însă doamna Rozie vrea să intervină. Mulțumesc. E un subiect care ne afectează pe toți. De ceva timp tot discutăm despre asta referitor la diagnostic. Suntem cu toții de acord că e greu să, acces, să ai acces la informații, că există multe neajunsuri, însă mă, mă întreb dacă soluțiile propuse se potrivesc problemelor existente și nu prea sunt sigură de asta. Problemele astea soluționarea lor depinde de statele membre. Există deja obligații puternice la adresa statelor uh, membre și vedem din slide-uri că modul în care statele membre își achită obligațiile e foarte diferit de la o țară la alta. Deci înainte de a veni cu soluții tehnice, n-am putea avea o vizibilitate mai clară în legătură cu realitatea. Ce se întâmplă de fapt? Poate că și Comisia ar trebui să facă toate eforturile de calibrare a statelor membre pentru ca toate să ajungă la un nivel corect. Da, vorbim despre proceduri online, vorbim despre directiva servicii aici. Totul ar trebui să fie accesibil prin uh, portal unic, prin fișeu unic, dar e departe de a fi așa în multe state membre. Deci să tragem în sus pe cei codași, poate asta ar fi mai bine, să diagnosticăm situația. Și ca să reau ce spunea doamna Rosa Thun, deja avem nu știu câte portaluri, Your Europe, You Government, încă un strat ne va face să avem mai multă vizibilitate. Your Europe e foarte puțin cunoscut, are o denumire foarte bine aleasă, dar ce facem? Mai creăm încă un dat ca să face publicitate noului portal după aia. Vedem cât timp ia să creezi ceva și să îl faci cunoscut. Și mă întreb, să ne gândim în primul rând la nevoile utilizatorilor. Dacă sunt cetățean, sunt companie, am nevoie de demersuri într-un stat membru. Reflexul meu nu va fi să mă duc pe, o, pe un portal european, ci să fac o căutare uh, în țara țintă, unde vreau eu să mă duc, să văd care sunt punctele de acces bune de acolo. Deci, munca de cartografiere, de agregare, de a avea un motor de căutare, e, da, e utilă, însă nu știu dacă am nevoie de un motor de căutare european pentru a găsi aceste formalități. În amonte ar trebui să ne găsim la, să ne gândim la uh, ce funcționează, ce nu, nu știu dacă un nou site va fi util. Avem și problema migrației pe suport uh, mobil, ca anumite proceduri să fie accesibile pe un suport mobil. Poate că asta ar avea un impact mai mare decât crearea unui nou portal. Și mă întreb de ce avem nevoie de un regulament. Dacă e o muncă de armonizare, de cartografiere, de um, creare a coerenței, pentru asta nu avem nevoie de un instrument juridic obligatoriu. Și încep să am uh, multă neîncredere aici. Parcă o să vină o rafală întreagă de regulamente din partea comisiei. Când deschidem, vedem textele, vedem că e vorba de crearea de prevederi complete care depășesc uh, cu mult textele legislative existente. Da, eu cred că ar trebui să ne gândim la coerență mai mult, la directiva calificări, directiva servicii, de ce, de pildă, nu uh, facem ceva în ce detașarea, de exemplu, dacă o companie detașează personal, trebuie să-și achite obligație din uh, directiva servicii, dar și cele prevăzute din directiva de detașare. Deci să cadocrăvim mai bine totul, să vedem uh, mai bine cum stau lucrurile și eu, în primul rând, doresc să evit crearea de noi obligații. Să nu delegăm comisie așa ceva, deoarece e o competență a statelor membre să înlesnească aceste proceduri. Mulțumim foarte mult! Ajungem din nou la comisie. Dacă puteți, vă rog, să <laughs> eh, ne dați niște răspunsuri scurt și la obiect. Madam Chair. Um... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am să încep cu unul dintre comentariile făcute de doamna Miții, că n-ar trebui să fie un efort de armonizare pe ușa din spate a procedurilor din statele membre sau chestiuni de fond. Uh, sunt alineate diferite din testul juridic care încearcă să lămurească acest lucru. Uh, nu aceasta este intenția. Singurul lucru pe care vrem să-l facem este să ne asigurăm că statele membre oferă aceste proceduri online. Apoi, întrebarea referitoare la motivul pentru care um, s-au uh, păstrat doar 13 proceduri în propunerea juridică din celelalte examinate. E vorba de temeiul juridic în principal, procedurile referitoare la impozitare. Um, la finalul um, dezbaterii s-a simțit că implicau un temei juridic suplimentar unde ajungeam la un scenariu al unanimității, de aceea am hotărât să le excludem. Că despre înscrierea la universitate, așa s a fost exclusă pentru că existau um, preocupări că prea multe dintre aceste universități nu erau entități publice și regulamentul acesta n-ar trebui să creeze obligații pentru instituții private sau semiprivate, de aceea n-am uh, inclus această procedură. Și apoi recunoașterea calificărilor profesionale s-a exclus pentru că aceasta este complet acoperită de directiva actuală privind calificările profesionale preocuparea exprimată tot de doamna Miții cu privire la principiul o singură dată și protecția datelor personale. Înainte să începem să redactăm pro proiectul de propunere, am uh, intrat în uh, contacte cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, EDPS, și ne-am consultat înainte de adoptarea textului comisiei, am încercat să includem toate sugestiile făcute de EDPF, EDPS în acest proiect de text dar bineînțeles că există poate încă câteva lucruri care um, ar putea fi um, îmbunătățite, dar uh, în principiu această autoritate sprijină în principiul o singură dată așa cum este propus în regulament. De asemenea, ne-ați întrebat cu privire la includerea regulamentului general privind uh, protecția datelor în anexa din uh, regulamentul IMI. A fost vorba de o problemă de calendar, pentru că au fost um, discuții legate de utilizarea IMI de către autoritățile pentru protecția datelor care erau încă în curs atunci când am uh, ajuns noi la, când vom ajunge noi la sfârșitul uh, negocierilor la acest regulament, am putea să știm deja dacă putem sau nu să includem această mențiune. Referitor la ce mă întreba doamna Tun cu privire la nevoia de a mai, credea de a mai crea încă un portal. Vreau să lămurez lucrurile. Acest portal unic digital nu înseamnă că vom crea încă un portal. Singurul lucru vizibil din acest portal va fi acea pagină de pornire uh, care reprezintă un motor de mm, uh, căutare și o căutare tematică, care va duce către portalul Your Europe, Europa ta, și către portalele naționale existente. De asemenea, am fost întrebați de ce nu putem să folosim pur și simplu Your Europe ca structură de bază și să facem um, uh, portalele naționale ca un fel de sucursale ale acestuia. Păi motivul este unul pe care l-a menționat și doamna Rozier, că modalitatea în care găsesc utilizatorii informația nu este întotdeauna una adresată, de, adresată la nivel european, nu se uită la pagini europene. Dacă vor să facă afaceri în țara X, atunci caută un portal de acolo. Nu vrem să creăm o ierarhie strictă între portalurile de la nivel european și na- nivel național, pentru că vrem să ne axăm pe modul în care chiar caută utilizatorii informațiile. De asemenea, n-ar trebui să excludem o situație în care um, uh, utilizatorii vin pe ușa din față la acest uh, um, portal unic. Vrem să optimizăm uh, uh, ușurința cu care pot fi găsite portalurile care sunt reunite în acest portal pentru cei care fac uh, o, o căutare juridică, de exemplu. Referitor la promovare, sigur că ar fi foarte bine dacă și Parlamentul s-ar putea implica activ în promovarea acestui portal de îndată ce acesta va funcționa. Apoi, ideea de a crea o posibilitate de extindere a anexelor pe baza unor acte delegate. Cred că ar fi foarte interesant de discutat uh, în cadrul negocierilor care urmează între Consiliu și Parlament. Apoi ce se spunea că doar 91% dintre europeni sunt acum la curent de existan existența portalului Europe, deși multă lume nu cunoaște brandul uh, Europe, din fericire 17 milioane de vizitatori pe an știu cum să-l găsească, deci sau poate, poate că numele nu este atât de important pentru uh, utilizatori, important este să fie de găsit. Apoi, doamna Calas a observat că este important ca procedurile online să fie așa, adică online de la început până la capăt. Iar ideea este tocmai aceasta, uh, să fie complet online. Utilizatorul să poată să acceseze și să completeze aceste proceduri complet online. Asta se include și semnătura și, când se poate, să primească și rezultatul acestor proceduri online. Sigur, cu pașapoarte și cu um, documente legate de automobile nu se poate, dar pentru alte proceduri se poate primi și rezultatul, răspunsul online, lucru care reiese destul de clar din propunerea noastră. Apoi, um, um, regulamentul EIDAS este și acesta foarte important uh, în a ne asigura că procedurile sunt accesibile la nivel uh, transfrontalier, de aceea încurajăm toate statele membre să înceapă notificarea uh, instrumentelor lor de identitate electronică, astfel încât să existe recunoaștere și să se poată folosi de către uh, cetățeni și în procedurile cu alte state membre. Doamna Reda a mai făcut o observație cu privire la o buclă care s-ar putea crea uh, de exceptarea uh, prezenței fizice pe care am creat-o, mai ales când e vorba de pașapoarte. S-ar putea să ne uităm exact la modul cum este formulată această dispoziție, pentru că, într-adevăr, suntem de acord cu această preocupare că n-ar trebui să se creeze noi uh, portițe de scăpare, noi lacune. Apoi, o altă observație făcută doamna Rozier se refera la uh, diferența pe care ar putea o aduce această propunere când avem directiva privind serviciile și știm că există multe probleme în punerea în aplicare a acestora de către statele membre. Ideea ar fi că acest portal uh, ar trebui să creeze un mecanism cu adevărat uh, operativ uh, de monitorizare a acestor servicii. Pentru că E vorba uh, în acest prezent de lipsa unor uh, criterii de calitate care a pus probleme în punerea în aplicare a cerințelor din directiva privind serviciile. Cumva acestea erau prea vag definite um, și sunt niște lacune pe care vrem să le umplem acum. Cât despre caracterul voluntar acestui um, act, dacă ne uităm acum la uh, ce există acum, o serie de acte, unele obligatorii, unele nu, Singura modalitate în care am văzut că am putea să facem ceva diferit, să aducem o schimbare și să acoperim ceea ce se creează, ce se acoperă acum uh, în actele judiciare, este să creăm un uh, regulament obligatoriu. Uh, de asemenea, am ales un regulament și pentru că um, această propunere aduce o serie de obligații pentru comisie, care furnizează informații și furnizează servicii de asistență, lucru care nu se poate face printr-o directivă. De aceea am ales acest instrument. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult comisiei pentru prezentare și uh, membrilor pentru discuție. 17 octombrie este termenul de depunere a um, amendamentelor și proiectul de raport va fi discutat la următoarea noastră reuniune din noiembrie. Cu acestea aș dori să mulțumesc Comisiei pentru prezentare și putem acum să trecem la următorul nostru un um, punct pe ordinea de zi, dar pentru aceasta o să vorbesc în limba neerlandeză aș dori să urez bun venit uh, um, celor doi invitații ai mei, uh, Nive Blancan și Alice care ne vor povesti despre uh, premiul european pentru cetățenie pe care l-au um, primit. Hope for Girls este un fond care luptă împotriva mutilării genitale a femeilor. Vă mulțumim și cred că aplauzele sunt necesare. So it means that uh, we can go on now. Acum putem să trecem la următorul nostru punct de pe ordinea de zi. Este vorba de examinarea um, avizului uh, legat de o strategie europeană cu privire la sisteme de transport inteligente și care cooperează. Raportor este Mathis van Mittelberg, căruia îi dau cuvântul direct. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, cum ați început uh, în uh, olandeză, am să vorbesc și eu limba mea, pentru că avem și oaspeți uh, neerlandofoni. Vreau să vă spun că este vorba de uh, un subiect foarte important, uh, aceste sisteme inteligente de, tra- de transport, uh, acronimul în engleză CTIS, E vorba de niște schimbări uh, care transformă societatea și de oportunități pe care Europa trebuie să le asume în interesul cetățenilor și al întreprinderilor. Eu sunt în mare foarte mulțumit de această propunere de strategie din partea Comisiei. E vorba de sisteme um, de transport inteligente pot să joace un rol esențial în a avea un sistem de transport uh, eficient, sigur și acest lucru cred că nu poate fi subliniat uh, suficient de mult. Este foarte important. Ne trebuie niște norme adaptate, vrem să fim în avangardă în Europa. Și când e vorba de implementare, sistemele de transport inteligente sunt uh, un uh, pas foarte important, iar această strategie ar reprezenta într-adevăr un progres. Uh, ne, cere, ne trebuie o certitudine juridică aici. E foarte important pentru că consumatorii trebuie să aibă siguranță cu privire la datele lor private. Ce se întâmplă atunci când instituțiile, entitățile procesează date personale. E nevoie de protecție aici. Și, sigur, un rol foarte important um, este în situații în care um, um, se uh, furnizează date personale cu privire la utilizatori și la vehicule fără consimțământul utilizatorilor. De asemenea, important să se monitorizeze punerea în aplicare uh, Uh, mai ales uh, pe partea de protecție a datelor. De asemenea, aș sublinia uh, faptul că este important să existe o armonizare tehnică, o standardizare, mai ales la definiții și la date. Acest lucru este important pentru a garanta o punere în aplicare de succes. Eu sunt destul de entuziast când vine vorba de partea din strategie care asigură un schimb de bune practici. În aceste sisteme de transport și încurajez Comisia să uh, consolideze dispozițiile în acest sens. De exemplu, proiectele de testare transfrontaliere uh, trebuie să fie încurajate, ne trebuie finanțare corespunzătoare în acest sens. Eu cred că um, avem exemple bune de platforme care pot să asigure un schimb de um, know-how, de cunoaștere și care pot să asigure interoperabilitate. Și eu aș dori să salut intențiile Comisiei de aici. Parlamentul European, în forumul nostru, e uneori greu de înțeles că dacă vrem să venim cu norme potrivite pentru a aduce tehnologia în folosul cetățenilor noștri, uneori trebuie să, um, a, să acordăm încredere comisiei prin acte delegate, nu neapărat prin acte de punere în aplicare. În propunerea în strategie există o propunere a Comisiei de a extinde propunerile astfel încât să se lucreze cu acte delegate. Astfel încât să poată veni cu o nouă serie de propuneri. Cred că e o idee bună, pentru că uneori Parlamentul European trebuie să uh, se gândească la cadrul general, regulamente și uh, directive, dar de mai departe trebuie să mai lase și în seama comisiei să verifice ce se întâmplă la fața locului, să se consulte cu părțile interesate, cu industria, astfel încât uh, să poată să, lua, să ia măsurile potrivite atunci când e nevoie de ele ne trebuie o discuție foarte bună când e vorba de conturarea normelor, pentru că mereu vrem să facem mai mult când e vorba de schimbările tehnologice. Dar uh, cumva e vorba de mai multe etape pe care trebuie să le luăm în considerare. Uh, e vorba de aspectele tehnice și cele morale, lucru care este destul de greu de făcut când e vorba de conturarea politicilor, dar noi ar trebui să fim din nou în avangardă. În încheiere, domnul președinte, aș vrea să vă spun că voi avea o contribuție uh, atât a mea personală cât și una care să reflecte um, Uh, opiniile acestei comisii. E un aviz relativ uh, uh, scurt, dar sunt dispus să fac schimbările necesare când e vorba de 5G, cybersecuritate și alte subiecte. Trebuie să avem un aviz destul de compact, dar și de eficient, pe care să se bazeze Comisia de Transport. Să sperăm că vom avea unul inteligent, așa cum este și sistemul acesta, pentru că uh, e uh, clar o provocare și pentru comisia noastră și pentru cei de la TRAN. Haideți să facem din aceasta un succes de proporții. O politică cu adevărat europeană pentru cetățenii europeni și prin acest CITS. Mulțumim. Acum de la PP, domnul Bușe. Uh, thank you to the raportor. It is essential to... Mulțumesc, mulțumesc. Uh, și raportorului este esențial să stabilim un cadru comun pentru a avea aceste sisteme inteligente pe piața unică. În numele domnului Pospișil, colegul meu, aș dori să spun că PP-ul sprijină dezvoltarea și punerea în aplicare a CITS. Sprijinim articolul 3 din aviz în care se solicită respectarea dreptului consumatorilor la viața privată și la respectarea datelor personale. Este nevoie de tehno- standardizare tehnologică um, și interoperabilitate la toate nivelurile și că partenerul principal trebuie, pentru uh, comisii trebuie să fie Ministerele Transporturilor. Platforma ni se pare un, un, un sistem bun de uh, pe care să, să lucrăm, este important să uh, îmbunătățim uh, infrastructura de viteză uh, cât mai mare și de asemenea subliniem faptul că pentru dezvoltarea unor, acestor, unor astfel de sisteme este esențial să fim atenți la cibersecuritate, după cum s-a spus astfel încât eventuale atacuri ale vreunor hacker să fie evitate. Dacă securitatea cibernetică nu este asigurată, protecția consumatorilor va fi amenințată și încrederea în sistemele de transport inteligente cooperative va fi subminată. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc și acum Marc Tarabela, numele SNT. Mulțumesc, doamnă președinte! creșterea traficului rutier în Europa este o realitate și pune probleme pentru securitate, mediu. 20.000 de persoane mor pe șosele în fiecare an, 135.000 sunt rănite. În plus, blocajele în trafic creează o pierdere echivalentă cu 1% din PIB în Europeană. Din punctul meu de vedere, la Bruxelles e mai mult. Un sfert din aceste blocaje aceste blocaje produc un sfert din emisiile de, cu gaze de efect de seră. Deci trebuie să găsim soluții care să respecte consumatorul, dar și mediul. Uh, raportul colegului Ivan Miltenburg merge în direcția cea bună, uh, vorbește despre securitate, eficiență, uh, durabilitate, dar și protecția consumatorului. Cred că trebuie să stabilim anumite um, priorități. Și în prim, un, prima dintre ele trebuie să fie protecția consumatorului și a cetățeanului. Deci aceasta ar trebui să fie prima, protecția consumatorului, inclusiv viața privată și protecția datelor și nediscriminarea și accesul la tehnologie. Raportorul a amintit asta. Apoi, securitatea transporturilor și uh, consumatorilor, securitatea cibernetică trebuie să fie o prioritate. Este practic cea mai mare temere pe care o avem în fața evoluției uh, tehnologice, amenințarea la adresa securității. Și aceasta este o prioritate. În al treilea rând, protejarea locurilor de muncă, uh, calculându-se uh, pierderea de locuri de muncă ce, vin cu soluțiile ce vine cu soluțiile tehnologice și crearea de uh, alternative. Bineînțeles, se pierd unele locuri de muncă, sunt create altele. Și, în al patrulea rând, trebuie încurajat dialogul între parteneri sociali uh, și la nivel economic. Trebuie să favorizăm o interoperabilitate a tehnologiilor uh, curate în acest moment. Cred că uh, vom putea ajunge la un document pertinent. Mulțumesc foarte mult, iar acum în numele ECR Lady Mobaric. Mulțumesc. În numele domnului Dautan aș dori să intervin. Salutăm uh, propunerea raportorului. Uh, se atrag miliarde de investiții în acest domeniu și Uniunea Europeană trebuie să beneficieze de pe urma acestui fapt. Strategia Comisiei merge în direcția cea bună, subliniază nevoia de a se uh, face testare în condiții reale. Putem să oferim uh, un plan pentru investiții viitoare. În Regatul Unit avem deja un coridor de uh, autovehicule conectate între Londra și Dover. Interoperabilitatea și standardizarea sunt esențiale, după cum spune și raportorul, și va oferi un stimulent industriei să aducă produse pe piață. Regatul Unit, Belgia, Franța, țările de jos cooperează la un proiect Connecting Europe pentru a conecta rega- uh, coridorul uh, britanic cu coridoare um, europene. Asta va permite până la urmă servicii uh, conectate la nivel transfrontalier. Tocmai această nevoie de standardizare trebuie subliniată uh, Uh, și este nevoie chiar de abordări de standardizare la nivel global uh, cu leadership european. Uh, platforma Sea Roads, menționată de raportor, aduce la, o, la oaltă statele membre și contribuie foarte bine la um, stabilirea unei direcții în acest domeniu. Este un exemplu de bună practică. Aș dori să închei prin a-i mulțumi domnului Van Miltenburg pentru aviz. În numele domnului Dalton pot să spun că uh, va coopera cu toată lumea pentru a se ajunge la un bun aviz. Mulțumim foarte mult. Nu mai dorește nimeni să intervină dintre raportorii din umbră. Nu știu dacă Eh, doriți, domnule von Miltenburg, să spuneți ceva la final? Da, cred că în principiu primul proiect este sprijinit eh, și eu sunt dispus să îmbunătățim documentul pentru că avem un număr de cuvinte limitat când facem primul proiect. Deci aștept discuțiile și contribuțiile și voi studia cu atenție amendamentele. Mulțumesc, spune doamna președinte. Cum menționați amendamentele, termenul pentru acesta este 25 octombrie la prânz. Apoi vom avea discutarea amendamentelor la următoarea reuniune a comisiei noastre în noiembrie. Cu aceasta putem încheia acest punct de pe ordinea de zi și putem trece la următorul și ultim punct de astăzi și anume examinarea amendamentelor la aplicarea directivei în ceea ce privește reglementarea și necesitatea reformei în serviciile profesionale. Îl avem numai pe raportorul nostru în sală, domnul Nicola Danti, căruia îi dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Eu le mulțumesc raportorilor din umbră pentru amendamentele pe care le-au înaintat. Pe majoritatea le consider ca fiind uh, constructive, pot îmbunătăți calitatea textului. Acest dosar trebuie să ne facă să găsim un echilibru între, pe de-o parte, nevoia de a avea Uh, un mediu normativ care să le asigure accesul tinerilor la, pe piața muncii și, pe de altă parte, protejarea anumitor servicii și anume faptul că statele membre trebuie de asemenea să le poată garanta consumatorilor aceste uh, servicii. Dimineața am discutat despre testul de proporționalitate și comunicarea comisiei poate să ne dea indicații um, de care trebuie să țină constantele membre pentru a îmbunătăți situația și credem că e util ca și pe viitor comisia să um, elaboreze indicatori din ce în ce mai evoluați și mai rafinați. Acum, în ceea ce privește directiva calificări profesionale, aceasta are prevederile din articolul 59. Trebuie să avem un uh, plan de implicare și a categoriilor vizate și asta din partea autorităților naționale. Însă, pe de altă parte, trebuie să spunem uh, că și în cazul orice evaluări legate de eficacitatea și proporționalitatea normelor profesionale și de data asta trebuie să, țin, să se țină cont de Uh, nu doar de uh, factorii de natură economică. Ar fi o eroare foarte mare. Și de aceea salut faptul că mulți colegi sunt de aceeași părere. Amendamentul 100, prezentat de PP, de exemplu, arată acest lucru. Există modele diferite. Asta nu e o problemă. Amenințările vin din faptul că există legislație nejustificată și deoarece se dorește protejarea monopolurilor. Provocarea e să avem un nivel uh, mai ridicat de servicii profesionale în UE, printr-o reglementare mai eficace și mai adaptată la noile provocări tehnologice. Eu însumi am prezentat mai multe amendamente pentru a completa textul inițial. Știți că avem o limitare în ceea ce privește numărul de caractere. Pentru a avea niște servicii eh, profesionale de calitate, e nevoie nu doar de un eh, cadru de reglementare eficace și proporțional, ci și de politici pentru a sprijini aceste profesii. Mai ales când știm ce provocare aduce cu sine digitalizarea și uh, globalizarea. Să nu uităm și situația micilor întreprinzători, a profesioniștilor. Uh, pentru ei e nevoie de politici de sprijin. Deja avem un uh, raport din partea Comisiei în legătură cu linile de acțiune pentru aceste profesii. E nevoie de politici pentru formarea continuă, pentru dobândirea de abilități care să favorizeze o mai mare mobilitate intereuropeană, trebuie să se reducă costurile birocratice nejustificate și trebuie să existe un acces mai simplu la finanțarea europeană. Trebuie de asemenea să acordăm atenție deosebită în ce privește impactul digitalizării asupra anumitor servicii profesionale. Da, există anumite mm, ocazii în ceea ce privește gestionarea acestor servicii, să pe de altă parte trebuie evaluate toate mm, efectele legate de ocupare. Competitivitatea Europei și menținerea mediului nostru social, economic și cultural depind și de ocrotirea Uh, calității serviciilor profesionale, în beneficiul cetățenilor, a companiilor și autorităților. Eu sper să colaborez foarte bine cu ceilalți raportori din umbră. Avem deja o reuniune stabilită pentru săptămâna uh, de la Strasburg, a doua plenară, și voi transmite propunerile de amendamente de compromis din timp pentru a putea șlefui mai bine textul până atunci. Mulțumim foarte mult. Acum pentru PP, domnul Andreea Schwab, raportor din Umbra, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră. A fost o cooperare foarte constructivă, marcată de ideea că reglementarea în sine nu este de la sine o barieră în calea concurenței dacă își atinge obiectivele. Și am avut senzația că majoritatea statelor membre, mai ales reprezentanții organizațiilor profesionale, um, par să presupună întotdeauna uh, că Comisia nu are intenții uh, bune. Iar această impresie este uh, destul de distrugătoare pentru că statele membre nu prea sunt dispuse să uh, se lanseze într-o dezbatere. Întotdeauna au senzat, se tem uh, că li se fură toate competențele. Dar nu acesta este obiectivul meu de astăzi să vorbesc despre asta, ci trebuie să abordez documentul raportorului. Deci, trebuie spus clar că reglementarea profesiilor uh, nu este una, o, un, o barieră în sine. Uh, raportorul și raportorii din umbră sper că vor putea sprijini asta. Uh, reglementările neproporționale, bineînțeles, trebuie să fie abordate, însă uh, reglementarea aici uh, poate avea și uh, aspecte pozitive și am, a fost, am discutat despre asta și azi dimineață. Apoi, um, nevoia de um, proceduri de încălcare. Uh, probabil că comisiei i-ar plăcea ca legiuitorul să facă treaba murdară pentru ea și ea la final să poată uh, rezolva lucrurile cu statele membre, să discute lucrurile cu statele membre. Nu este așa. O să dau un exemplu, dar uh, sper să nu mă urâți pentru asta. În Slovenia, de exemplu, uh, poate studia drept, pot studia drept numai slovenii și dacă comisia nu este de acord cu asta, să acționeze, dar să nu vorbească despre gardian al tratatelor, pentru că ea este gardian al tratatelor. Până la urmă este important conținutul reglementărilor și eu sunt uh, dispus să discutăm ce este proporțional și ce nu. Însă, în sine, reglementarea nu poate fi văzută ca un element pur negativ pe piața internă, mai ales dacă reușim prin notificare să creăm transparență. Acest indicator al intensității de reglementare nu ar trebui să fie supraestimat, pentru că analiza trebuie să se bazeze pe mai mulți indicatori și nu numai pe numărul de reglementări. Dacă ele sunt uh, proporționale și ating un obiectiv, sunt utile și sper că la reuniunea raportorilor din umbră vom găsi o soluție în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru ECR, domnul Sulic. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dnes mi ide karta, rečním už tretíkrát. Každá regulația či usmernenie Európskej únie... Mulțumesc, astăzi uh, am noroc, deja a treia oară intervin. Toate reglementările ar trebui să elimine, de fapt, bariere. Și acest lucru îl urmăresc eu prin amendamentele pe care le-am depus. Există și măsuri pro protecționiste din partea vechilor state membre care doresc să limiteze libera circulație. Cum am văzut asta, de exemplu, și în domeniul transporturilor. În amendamentele mele subliniez că Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să sprijine regulile pe piața unică în așa fel încât statele membre să uh, respecte cele patru libertăți, inclusiv cea a circulației, uh, cea a circulației persoanelor. Sprijin, deci, pe cei care au mers în această direcție. Sprijin și amendamentul 23, deoarece dacă nu eliminăm aceste bariere, nu putem să folosim aceste servicii. La 105, statele membre trebuie să își adapteze legislația în acest sens. Și la 48, Comisia trebuie să ia măsuri împotriva statelor membre care iau măsuri restrictive pentru a limita piața unică. 63 și 88 uh, sunt de asemenea amendamente pe care le pot sprijini. Sprijin de asemenea și unele poziții ale SND. Este vorba de o mai, un mai mare nivel de transparență, de monitorizarea procesului, 117, precum și supravie, supravegherea bazelor de date asupra profesiilor uh, reglementate la 41. În schimb, mi se par problematice amendamentele în care este vorba de politica culturală. Bineînțeles că statele membre pot să reglementeze anumite, anumite um, profesii în interes public. Și toată lumea poate fi de acord uh, cu asta și că este în um, acord cu comunicarea uh, Comisiei. Însă, aici este vorba de măsuri protecționiste ascunse care sunt împotriva interesului public. Avem multe reglementări și domnul Selimovic a vorbit deja despre asta. Până la urmă nu avem de a face cu un joc cu, un joc cu sumă zero interesul public poate fi respectat și altfel. I am finishing in one minute. Naplňanie verejného záujmu má priestor aj na jednotnom trhu. Národné opatrenia však musia byť... Ne... Așadar, interesul public își are locul și pe piața unică, bineînțeles, însă aceste măsuri nu trebuie să fie discriminatorii. Tocmai de aceea mă întreb dacă această comisie este interesată ca piața Ah, great. So we have power again, so uh, we can continue. Dragi colegi, ne putem continua reuniunea. Domnul Selimovic, raportor din umbră de la ALDE. Thank you very much, Madam Chair, and... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi cât de subțin posibil. In the beginning, I just want to thank Mr. La început vreau să-i mulțumesc domnului Dante pentru un proiect de raport atât de bun. Le mulțumesc și colegilor mei pentru amendamentele pe care le-au înaintat. Cred că putem găsi un consens la acest raport și cred că avem același obiectiv. Și voi încerca să vă spun care sunt uh, elementele legături cu care cred că vom putea găsi un consens. Un lucru uh, prezentat de mulți colegi, potențial de creștere și de creare de locuri de muncă prin uh, eliminarea suprareglementării în ceea ce privește profesiile de reglementate și uh, recunoscând în același timp că în unele cazuri uh, reglementarea profesiilor poate să fie justificată. Mulți colegi au spus că aici trebuie să ne adaptăm la evoluțiile tehnice și sociale de pe piața muncii. Da, suntem de acord. Și de asemenea, mulți colegi au reamintit că unele state membre au uh, eșuat în a-și respecta obligațiile cerute de directivă. Și pentru mine acesta este un punct important. Unii colegi au spus că există țări care au o reglementare foarte ciudată care ar trebui uh, analizată, s-a menționat Malta, Croația de mai multe ori și, de asemenea, reglementarea nevăzută, cea care uh, în practică duce la, are ca rezultat reducerea mobilității în anumite state membre, deși nu e o reglementare vizibilă cu ochiul liber în textul de lege. Aștept uh, discuțiile, eu cred că putem găsi niște compromisuri aici și cred că vom găsi un consens. Noi, liberalii, suntem dispuși nu facem eforturi pentru a înlătura eh, reglementarea inutilă și necesară și suntem de acord să le cerem celor, să statelor membre să-și eh, respecte angajamentele luate. Mulțumim foarte mult! Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, ceea ce cred că e cazul, îi dăm din nou cuvântul domnului Danti. Doamnă președinte, eu le mulțumesc colegilor raportori din umbră. Am ascultat cu atenție ceea ce ați spus, ce ați subliniat. Sunt de acord cu multe din lucrurile spuse dumneavoastră, nu prea intră în contradicție cu ceea ce cred și eu, deci sunt sigur că vom găsi un text, niște amendamente de compromis pentru un acord bun. Așa cum am spus inițial, mă voi ocupa de tot ce trebuie făcut. Vă voi transmite informațiile din timp și a urma să discutăm mai aprofundat la reuniunea raportorului din umbră care va da loc la următoarea plenară de la Strasburg. Vă mulțumesc din nou! Mulțumim! Vom uh, analiza amendamentele de compromis pe 20 și 21 noiembrie și ajungem la sfârșitul reunii noastre. Vă mulțumesc tuturor. Continuăm mâine la 10. Le mulțumesc și interpreților care nu mai trebuie să rămână pentru reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc și ne vedem mâine.